chers collègues, mesdames, messieurs, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă propun să luați loc. Je demande un peu de silence. Nous avons un ordre du jour qui est très chargé pour une après-midi qui Ordinea de zi astăzi este foarte încărcată, după amiaza va fi lungă și deci mă voi asigura că fiecare uh, ne vom respecta uh, timpul alocat. Îmi cer scuze dinainte dacă voi da dovadă de puțină mm, lipsă de politețe. Ați văzut cum arată ordinea de zi. Dacă nu sunt uh, observații sau remarce, e considerată această ordine de zi este considerată adoptată. În al doilea rând, rând la comunicările președintelui toate limbile oficiale ale comisiei noastre sunt uh, interpretate. Uh, ședința noastră, ca toate ședințele noastre, este publică și este și transmisă pe internet în întreaga lume. vom avea o audiere, în mare parte, o audiere cu reprezentanții a 11 întreprinderi multinaționale pe care le-am uh, invitat să participe la lucrările noastre de astăzi. Însă, înainte să începem aceste lucrări, având în vedere tragedia care a avut loc în urmă cu două zile la Paris, aș dori să vă rog să păstrăm un moment de reculegere va fi ocazia pentru noi să participăm la doliul uh, familiilor uh, din Franța și să rememorăm și uh, victimele tragediilor asemănătoare care au avut loc în alte țări europene, în Statele Unite și în alte țări în lume. Vă, vă propun să păstrăm un moment de reculegere. Je vous remercie. Mulțumesc. nous avons donc prévu d'auditionner les représentants Vom avea o audiere cu reprezentanții a 11 întreprinderi multinaționale. Și poate ați observat că am fost obligați, având în vedere că Ședința de astăzi durează în principiu 5 ore până la ora 20, deci va trebui să fim foarte stricți cu timpul alocat. S-a prevăzut să avem două runde de dezbateri. La o primă rundă vor participa 5 întreprinderi, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri întrebări în trei grupuri uh, succesive reprezentanții grupurilor politice din Parlamentul European și apoi o a doua rundă de cinci întreprinderi. Uh, fiecare reprezentant al întreprinderii va avea posibilitatea să prezinte, să-și prezinte subiectul uh, în cinci minute și după aceea fiecare eurodeputat înscris pe listă va avea posibilitatea de a pune întrebări întreprinderilor uh, timp de două minute și reprezentanții întreprinderilor vor putea răspunde la rândul lor în cinci minute. Această reuniune este ultima reuniune a Comisiei Temporare Tax în mandatul său actual. Concluziile sale vor fi uh, prezentate săptămâna viitoare, în 25 noiembrie la Strasburg, ocazia ședinței plenare și am uh, ales ziua de astăzi pentru a permite uh, eurodeputaților, membrilor noștri, să țină cont uh, de uh, concluziile uh, respective pentru a le introduce în proiectul de raport care va fi votat săptămâna viitoare. Aș dori să mulțumesc um, reprezentanților întreprinderilor, patronilor, pentru um, prezența lor, care arată faptul că niciun actor economic, că e vorba de întreprinderile cele mai mari din lume, uh, în parte, că niciun uh, actor economic nu poate să refuze să coopereze cu Parlamentul European. Și această, această veste ne bucură pentru invitații noștri, dar și pentru publicul care urmărește lucrările noastre din sală sau uh, pe internet, aș dori să fac următoarele precizări. Această comisie a fost înființată de către Parlamentul European în urma revelațiilor scandalului LuxLeaks Parlamentul European ne-a conferit mandatul să uh, anchetăm practicile de evaziune fiscală care se practică în Uniunea Europeană și să facem propuneri pentru a corecta aceste practici. Și de la începutul anului, în legătură foarte strântă cu Comisia Europeană, am cooperat și cu uh, OCDE. Spre deosebire de parlamentele naționale, Parlamentul European nu colectează taxe, nu bugetul comunitar uh, suferă de pe urma evaziunii fiscale, nu în mod direct, dar rolul nostru este să apărăm interesul comun european, să ne asigurăm că sunt uh, respectate principiile de bază de loialitate, deci de concurență loială, atât între întreprinderi, între companii, cât și între statele membre. Aceste principii sunt transparența, loialitatea și echitatea. Ori am constatat că în ceea ce privește impunerea profiturilor, concurența a devenit opacă, inechitabilă și neloială. Această concurență se face în interesul anumitor grupuri și în, anum, în interesul anumitor state în detrimentul altora. Și pentru noi, pentru opinia publică europeană, a sosit momentul ca această epocă să se încheie. Această cooperare loială trebuie să înlocuiască legea junglei. La fel și în ceea ce privește uh, activitățile financiare, au existat uh, înainte și după Lehman Brothers, în ceea ce privește fiscalitatea companiilor, va exista înainte și după LuxLeaks. Ați luat cunoștință de raportul adoptat de către comisia noastră și ați uh, putut să constatat, constatați că nu suntem judecători, nu suntem anchetatori, nu suntem un tribunal, suntem legiuitori. Noi încercăm să detectăm uh, legile și practicile administrative necorespundătoare și încercăm să le înlocuim cu mai bune. Având în vedere că în această masă nu avem prea mult timp la dispoziție, aș dori să vă fac o recomandare. Haideți să evităm să spunem povești, povești de adormit copiii. Știți că noi știm am luat uh, la cunoștință toată, toate documentele pe care le publicați. Suntem la curent și cu anchetele și audierile realizate de către parlamentele naționale care au organizat audieri precum cea de astăzi. Am uh, citit și articole din presa specializată. Uh, am fost cam în șase țări din Uniunea Europeană, dar și în Elveția. Ne-am deplasat în aceste țări și, deci, deținem informații Uh, suficient de cuprinzătoare în ceea ce privește felul în care evoluează situația astăzi. Ceea ce ne preocupă și ce ne interesează din experiența dumneavoastră trecută și prezentă reprezintă strategia fiscală europeană și mondială a grupurilor dumneavoastră, ținând cont de cadrul legislativ uh, existent. Trebuie să înțelegem cum acest cadru legislativ poate ca astăzi să încurajeze întreprinderi care ocupă locuri fruntașe în economia mondială, să recurgă și la așa numita creativitate fiscală. Și ce ne mai interesează și mai mult este să știm care este părerea dumneavoastră în ce privește un uh, cel mai bun cadru legislativ posibil pentru economia secolului 21. Și de altfel, mai mulți dintre dumneavoastră au fost consultați de către OCDE sau de către Comisia Europeană. Impunerea profiturilor în țările noastre a fost concepută în urmă cu 100 de ani pe baza de industriei, industriei de acum un secol. Ori astăzi uh, ne aflăm într-o lume cu totul diferită. În urmă cu 100 de ani nu existau întreprinderi multinaționale, la fel nici uh, economia digitală. Am dorit să știm care este sistemul, care sunt regulile comune în Uniunea Europeană și la nivel mondial uh, sunt necesare pentru ca concurența fiscală să fie mai transparentă, să fie loială și echitabilă, care să vă permită să vă faceți, să vă desfășurați activitatea și să fiți plătiți uh, pe măsură, dar și să ne, promită, să ne permită nouă să finanțăm serviciile publice în condiții de echitate fiscală. O ultimă precizare înainte de a vă da cuvântul uh, o parte din întreprinderile dumneavoastră fac obiectul unor anchete judiciare sau aproape quasi judiciare în anumite state sau uh, din partea Comisiei Europene. Bineînțeles că în virtutea principiului separării puterilor, Parlamentul nu, va, uh, nu se va amesteca în aceste proceduri, deci sunteți liberi să nu răspundeți la întrebări care uh, sunt uh, direct legate de aceste proceduri judiciare. Iată ce doream să vă spun în introducere și acum trece la prima rundă de uh, dezbateri. Cu această ocazie aș dori să dau cuvântul domnului Niklas Lundblad, care este uh, director uh, care se ocupă de politici publice și relațiile cu guvernul pentru Google. Aveți cuvântul timp de 5 minute. Mr. Chairman, members of the committee, thank Doamnelor și domnilor, uh, stimați eurodeputați ai Comisiei Taxe, vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a acordat să spun câteva cuvinte de introducere. E un moment foarte bun pentru a vedea cum uh, aceste companii multinaționale plătesc uh, taxe. A fost un subiect care a suscitat foarte mult interes în Europeană, dar și în Regatul Unit, în Australia, unde am participat la mai multe dezbateri parlamentare. Google a cerut întotdeauna un sistem de colectare a taxelor și a impozitelor uh, mai transparent. În urmă cu doi ani, guvern, uh, directorul nostru a spus că guvernele ar trebui să aibă o dezbatere în legătură cu reforma sistemului fiscal Uh, în uh, foruri precum OCDE-ul. Uh, se pare că în ultimii doi ani s-au înregistrat progrese semnificative. Am spus de asemenea și că guvernele trebuie să dicteze legile pe care companiile să le respecte noi respectăm întru totul reglementările fiscale și regulamentele care au fost făcute în ultimii ani structura taxelor noastre este bine cunoscută, este accesibilă și este folosită practic de toate companiile multinaționale. În ceea ce privește operațiunile noastre, Google este o companie globală. Avem 70 de oficii în mai bine de 40 de țări. Avem utilizatori, avem clienți și parteneri de afaceri în întreaga lume. Avem uh, sediul în Irlanda, în Europa, unde avem mai bine de 5.000 de angajați Uh, care uh, lucrează pentru clienții din Europa, Orientul Mijlociu. În total avem 40.000 de uh, angajați în Europeană și am investit miliarde de euro în infrastructură și în parteneriate europene chiar și cu aceste investiții foarte importante în Europa, Google, ca și alte companii multinaționale, plătește taxa impozabilă în uh, țara sa. Taxa a fost de 14,3%, echivalentul la 13 miliarde de euro. Cam 80% din această taxe era datorată guvernului american această uh, împărțire a profiturilor noastre se bazează pe faptul că um, taxa pe venituri se bazează acasă. Profiturile Google um, se fac pe baza unor uh, ecuații care subminează Uh, opțiunile noastre de publicitate. Acest capital intelectual este, uh, este proprietatea lui Google In. Riscurile și costurile acestui capital intelectual sunt uh, păstrate de către filiala din Irlanda și nu de către alte filiale din stările europene. Sistemul actual este uh, făcut pentru ca taxele să fie plătite în țara unde se creează profituri, ceea ce înseamnă că uh, pentru Google e foarte important pentru tehnologia noastră și pentru uh, evantaiul serviciilor. Anul trecut Google a, porni, a cheltuit 93,9 milioane de euro pentru cercetare și dezvoltare. O parte din aceste cheltuieri se, se fac în Irlanda. În urmă cu 10 ani am Uh, ne-am uh, îndreptat spre Irlanda și datorită sistemului fiscal foarte irlandez. Uh, e un model care a fost adoptat de multe multinaționale. Bineînțeles că s-a spus foarte mult în presă despre evaziunea fiscală, dar structura nu are niciun impact asupra taxelor pe care le plătim în celelalte stări europene. Deci cum se plătesc taxele în țările europene? Google Germany și uh, Google uh, Suedia uh, desfășoară două funcții în primul principal. În primul rând, uh, oferă servicii uh, comerciale. Uh, Uh, sigur că structura acestora este complicată. Trebuie să ne întâlnim cu um, companiile, să le uh, prezentăm uh, proiectele noastre și să le convingem să investească bani în publicitate online. Avem mai bine de 300 de ingineri care lucrează, de exemplu, pentru Google Germania. Aceste entități sunt plătite pentru serviciile pe care le folosesc printr-o metodologie de plată care e comparabilă cu uh, ceea ce două companii și-ar plăti reciproc pentru servicii asemănătoare. O alternativă ar uh, reprezenta să um, uh, angajăm o companie externă care să desfășoare astfel de servicii. Această structură reflectă principiul principal în sistemul fiscal, respectiv că partea cea mai importantă din taxele corporatiste sunt plătite, e plătită în țara de origine. Eh, sigur că noi în LATA respectăm sistemul eh, irlandez fiscal. Se înregistrează multe progrese în această dezbatere, dar guvernele vor continua să folosească politicile guvernamentale pentru a, încura, pentru a încuraja investițiile în cercetare și dezvoltare. 26 din 34 de statele membre OCDE au introdus eh, astfel de taxe și sperăm că companiile să continue pe această linie. Mulțumesc! <laughs> Îmi pare rău, trebuie să fim foarte stricți cu timpul alocat. Vă rog dacă se poate să vă echilibrați uh, discursul de prezentare, să vă prezentați strategia, deci și să ne faceți observații sau sfaturi pentru viitor. Aș dori să dau cuvântul doamnei Delfin Rey, care reprezintă Facebook, este director de politici publici pentru Europa de Sud. Je vous prie de m'excuser. Yeah, it's, it's open. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru ocazia pe care um, ne oferiți mie și companiei Facebook pe care o reprezint. Sunt uh, director pentru afaceri publice la Facebook pentru Europa de Sud uh, uh, și um, Mă ocup de fiscalitate, politici fiscale de la Paris, uh, sediul OCDE um, și vă voi vorbi despre aceste subiecte. Facebook este o întreprindere americană care funcționează la nivel mondial și Europa este foarte importantă pentru compania Facebook și astăzi vă prezint operațiunile noastre, investițiile noastre și contribuțiile noastre la economia europeană și pentru a prezenta structura noastră fiscală. Misiunea companiei Facebook este să facă lumea mai deschisă și conectată. Suntem o companie foarte inovantă și dăm oamenilor posibilitatea um, să comunice între ei în întreaga lume. Avem 1 miliard 550 de milioane de membri în lume, 315 milioane fiind din Europa. În, um, compania a fost fondată în 2004 și foarte rapid, încă din 2008, operațiunile noastre au fost organizate astfel încât să putem să participăm comercial la viața economică în mod simplu și eficace din punct de vedere financiar. nivelul nostru, modelul nostru de afaceri se bazează pe vânzarea de spații publicitare online, o piață cu multă concurență, foarte dinamică și având în vedere dimensiunile pieței și momentul și etapa din dezvoltarea noastră de azi, Facebook este o întreprindere care investește foarte mult în infrastructură și personal. Facebook este o întreprindere mondială, dar uh, și cu o identitate europeană puternică. Avem 14 filiale și birouri în întreaga Europa și peste 1700 de angajați în Europa. Sediul internațional și european se află la Dublin, a fost deschis în 2009 și acolo lucrează aproape 1000 de angajați care furnizează produse publicitare clienților și asistă utilizatorii Facebook din Europa și din lume. Avem un centru de stocare a datelor uh, de dimensiuni internaționale în Suedia și anul acesta am deschis un centru de cercetare în inteligență artificială la Paris uh, și avem un birou de studii și dezvoltare la Londra și avem birouri în uh, mai multe orașe din Europa, la Hamburg, Madrid, Bruxelles, Milan, Stockholm, Amsterdam și așa mai departe în fiecare zi. Facebook este folosit de mici, de IMM-uri, de creatori de conținut și um, are legături cu noi uh, categorii de public și utilizatori prin serviciile sale. Uh, suntem unul dintre cei mai importanți actori ai economiei uh, digitale și avem legături cu Spotify, BlaBlaCar, Deezer și așa mai departe. În 2014, un cabinet a stabilit faptul că impactul economic total al Facebook în cele 28 de state europene reprezintă 51 de miliarde de dolari și generează indirect 783.000 de locuri de muncă. Modelul nostru este un model de parteneriat pentru a ajuta toate tipurile de întreprinderi europene să se dezvolte și să se digitalizeze. Apărăm piața unică europeană și considerăm că o piață digitală solidă transatlantică este în avantajul societății. Pentru a reveni la subiectul de azi, Facebook își ia în serios obligațiile fiscale, ne plăcim toate impozitele conform legii peste tot, inclusiv în Europa. Facebook are filiale organizate în jurul unei, uh, um, unui sediu, um, Facebook Irlanda, pentru toate um, filialele din afara Americii de Nord. Avem birouri internaționale care realizează activități diverse, care sprijină operațiunile noastre comerciale internaționale, cum ar fi consulting față de întreprinderi mari și agenții de publicitate, servicii de marketing, alte filiale și birouri uh, gestionează exploatarea centrelor de stocare de date și oferă asistență comunității utilizatorilor Facebook. Impozitul pe întreprinderi. Domnul președinte o întrerupe pe vorbitoare. Îmi pare rău, uh, au trecut cele 5 minute și rog ceilalți uh, Uh, invitați uh, să uh, consacre mai puțin timp prezentării firmei, pentru că cunoaștem firmele. Deci vă invit să treceți direct la impozitele pe profituri și viitorul. Veți putea răspunde mai târziu întrebărilor. Întreprinderea Amazon, Amazon este reprezentată de doamna Monique Mesh, vicepreședinte pentru politici publice la nivel mondial. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi ne gândim și noi la Franța și ceea ce s-a întâmplat acolo. Sunt Monique Meș, vicepreședinte Amazon pentru politici publice internaționale și alături de mine se află colegul meu Steve Dishman, vicepreședinte pentru uh, taxe și impozite pentru Europa. Mulțumesc pentru invitația de a veni aici la Comisia dumneavoastră pentru a discuta despre uh, reforma sistemului internațional de impozitare dorim să prezentăm punctul nostru de vedere în legătură cu reforma taxelor și impozitelor la nivel internațional, mai ales în legătură cu um, proiectul OCDE și al Comisiei. Amazon este o întreprindere pan-europeană care funcționează în Uniunea Europeană încă din 1998 și avem astăzi 35.000 de angajați în 50 de situri din Uniunea Europeană. Sunt, încercăm uh, să ne concentrăm pe consumatori, pe clienții noștri și pe întreprinderile mici. Multe uh, realizează vânzări transfrontaliere prin site-ul nostru și uh, am, sprijinim viziunea pieții unice europene și dorim consecvență la nivelul regulilor pentru piața europeană și la nivel internațional companiile, când doresc să facă investiții, ă, claritatea regulilor și modul în care vor fi ele aplicate sunt esențiale. De aceea sprijinim obiectivele proiectului OCDE, inclusiv nevoia de un consens internațional legat de reforme. Proiectul OCDE a reușit să obțină consens în multe domenii și acest lucru este impresionant având în vedere că a analizat rapid și au fost uh, consultați mulți actori interesați. Este important să construim pe baza acestui consens pentru ca reformele să fie făcute în mod coordonat și consistent. Considerăm că Uniunea Europeană se află într-o poziție să ofere coordonare la nivel european și internațional. Considerăm că Uniunea Europeană poate să joace un rol important pentru a realiza următoarele etape critice. Mai întâi, un număr suficient de mare de țări trebuie să semneze tratatul multilateral la OCDE în 2016 pentru ca să se aplice aceste schimbări în mod coordonat. Apoi, trebuie să se adopte vederile privind reguli rezonabile privind alocarea profiturilor și pierderilor um, conform regulilor OCDE de la, din anul viitor. Da, pentru că întreprinderile uneori registrează pierderi, mai ales după investiții mari, și regulile trebuie să se bazeze pe aceleași principii um, al balanței profituri-pierderi. E nevoie de mecanisme pentru um, arbitrații obligatorii dacă două țări au poziții diferite în legătură cu alocarea profiturilor și pierderilor. Aceste elemente sunt importante pentru a oferi claritate pentru uh, contribuabili și pentru administrațiile fiscale. De aceea sprijinim activitatea OCDE. Sprijinim obiectivele uh, propunerii Comisiei privind uh, baza fiscală consolidată și știm că unul dintre obiectivele acestei propuneri este să se reducă costurile și complexitatea legislației. Uh, suntem pentru inițiativele de simplificare a impozitării și uh, de reducere a poverii administrative. Fără consolidare, multe dintre avantajele unei baze comune de impozitare nu ar fi obținute pentru că costurile, complexitatea și disputele ar rămâne o realitate. Orice propunere trebuie să țină cont de situația pierderilor, uh, nu doar de alocarea profiturilor. Acest lucru este important pentru companii cum este Amazon, care investesc mult, și pentru IMM-uri și companii noi, pentru că acestea riscă să se confrunte cu pierderi în timp ce se dezvoltă. Dacă consolidarea nu este posibilă decât mai târziu, suntem pentru ideea că o modalitate de a ameliora propunerea este de a include o arbitrație obligatorie um, Mm, preferabil în versiunea scurtă discutată la OCDE, pentru a evita dubla impozitare în Uniunea Europeană și pentru a încuraja colaborarea între statele membre mai ales în ceea ce privește disputele privind prețurile de transfer uh, și ar fi în interesul contribuabililor, uh, lucru vital pentru climatul de investiții în Europa. Deci Amazon sprijină o reformă fiscală care să ofere reguli mai clare și mai simple, mai bine aplicate pe o uh, bază unică de impozitare. Mulțumesc, domnule președinte. Madame. Vă mulțumesc, doamnă. Și acum schimbăm ramura. Este vorba de banca HSBC, um, reprezentată de domnul uh, Ian McKinnon, um, care este director pentru impozitare la HSBC. Vă rog. Good afternoon, Chairman. I'm Ian McKinnon. Bună ziua tuturor. Mă numesc Ian McKinnon de la HSBC și mă bucur și simt onorat uh, să fiu alături de noastră pentru a vă prezenta HSBC. Întâi aș dori să vă spun despre cum HSBC abordează chestiunile de uh, taxare și impozitare. Noi avem următoarea abordare. Considerăm că trebuie să plătim uh, taxele care se cuvin în țările în care operăm. Și pentru asta ne asigurăm că prețurile de transfer aplicate la nivel intern uh, cât și regulile generale pe care le aplicăm uh, funcționează în așa fel încât profiturile să fie impozitate la uh, locul potrivit. În plus, încercăm uh, să nu și facem tot ce putem pentru a nu intra în tehnici de evitarea plății impozitelor. Încă ceva, avem o abordare bazată pe transparență. Credem într-o relație deschisă cu autoritățile fiscale și sprijinim uh, raportarea specifică pentru fiecare țară uh, uh, care a fost inclusă în CRD 4. Transparența este foarte importantă pentru noi, pentru că suntem o bancă și unii dintre dumneavoastră vor dori cu siguranță să vorbească despre, cu noi despre evenimentul cunoscut ca Swiss Leaks. Este ce ceva ce s-a întâmplat la HSBC în urmă cu șapte ani în urmă. Am recunoscut în momentul respectiv și recunoaștem în continuare că practicile din banca noastră privată din momentul respectiv nu erau acceptabile. Am salutat evoluția legislației FATCA la nivel mondial, dar și standardele comune de raportare, schimbul automat de informații, care urmează să fie introduse în următorii ani. Considerăm că transparența, mai ales pentru clienții noștri, Uh, și sprijinirea transparenței ne va fi foarte utilă. În ceea ce privește activitatea noastră ca bancă privată, ce am făcut? Am schimbat în mod radical uh, modul în care operăm. Pe site-ul nostru am explicat uh, clar, de asemenea, că am transformat cultura și practicile din uh, banca noastră și am făcut asta în toate filialele băncilor și în toate mm, părțile grupului nostru. Am făcut în așa fel încât dacă avem o suspiciune că eventual clienți uh, fac spălare de bani sau activități similare, îi trecem prin procedurile uh, potrivite și um, um, raportăm eventuale rezultate autorităților. În raportul excelent uh, propus de această comisie pe 4 noiembrie s-au făcut câteva propuneri, mă voi referi la ele. Cred că există uh, trei propuneri pe care noi le-am trei principii pe care le-am identificat în raport. În primul rând, coerența și consecvența. Salutăm foarte mult acest, uh, acest principiu. Nu voi repeta ceea ce a spus colega de la Amazon, dar ceea ce a spus uh, mi se pare foarte logic. Încă un domeniu pe care îl sprijinim este ideea de a fi taxat acolo unde practic îți desfășori afacerile Asta este și ceea ce facem noi la HSBC. Și, nu în ultimul rând, sprijinim al treilea principiu al transparenței. Transparența în relațiile cu autoritățile fiscale, în legătură cu informația publică, referitor la unde uh, se desfășoară activitățile și unde îți plătești taxele. Și toate acestea mi se par logice. Și încă uh, ceva, transparența fiscală și acest impuls care există acum, uh, care ne permit și nouă să ne asigurăm că clienții noștri sunt uh, transparenți. Uh, FATCA, dar nu numai, ne permit să asigurăm această transparență. Atât. Vă mulțumesc foarte mult. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumim foarte mult, domnule director ceea ce ați spus, mai ales în ceea ce privește raportarea de la țară la țară sau specifică pentru fiecare țară, ne interesează foarte mult. Este un principiu care se aplică la activitatea dumneavoastră, dar nu uh, în alte domenii, deci cu siguranță vor exista multe întrebări în acest sens. Dau acum cuvântul domnului Mark Hubbard, uh, care are aceeași uh, funcție ca și uh, domnul McKinnon, însă la Barclays, uh, șef la nivel global pe taxare. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi prezent astăzi alături de noastră. Mă numesc Mark Hubbard și la nivel global mă ocup de taxare în grupul nostru din 2013. Am lucrat în acest domeniu de aproape 20 de uh, ani și mă interesează foarte mult inițiativele care simplifică și unifică uh, transfrontalier sistemele. Mă interesează așadar și uh, sunt mulțumit de munca făcută în ceea ce privește BEPS și CCCTB Întâi, câteva cuvinte despre Barclays și abordarea noastră referitoare la taxare. Barclays este un uh, furnizor de servicii cu 130 de mii de angajați uh, în lume, însă avem uh, jurisdicții principale, Regatul Unit, uh, Statele Unite și Africa de Sud. Barclays oferă o serie întreagă de servicii bancare, inclusiv uh, Uh, servicii cu amănântul, uh, carduri, plăți, dar și uh, investiții. În 2014 am plătit 2,5 miliarde de lire în taxe și impozite. Un miliard din acestea sunt impozit pe profit. 45% a fost rata de taxare în anul trecut. În funcție de domeniul de zona geografică am, pierd, am plătit uh, cele mai multe taxe acolo unde obținem cele mai mari profituri. În Regatul Unit am plătit cele mai multe taxe. Um, un studiu a celor mai mari 100 uh, de întreprinderi din Regatul Unit a pus Barclays ca numărul 1 ca plătitor de impozite în 2014 în Regatul Unit. În ultimii ani, Barclays a um, lansat un program de schimbare internă. Asta a schimbat în mod radical banca ce facem și cum facem, mai ales. Am uh, publicat o serie de principii în domeniul fiscal care ne ghidează comportamentul în domeniul fiscal. Aceste principii ghidează fiecare și stau la baza fiecarei decizii pe care o iau. Deci am să vi le prezint, sunt foarte importante. Uh, în, prim, în primul rând, se solicită ca orice fel de planificare fiscală pentru client sau pentru un um, cont trebuie să sprijine o activitate autentică conform legii, dar și codului de practică uh, din Regatul Unit. Serviciile trebuie acordate numai unor clienți care își pot asigura propriile riscuri și uh, cu clienți care respectă și valorile noastre. Ceva important și unde suntem de acord cu Parlamentul uh, este transparența fiscală și reportarea de la țară la țară. Barclays a luat decizia de a merge dincolo de cer de 4 și de cerințele din acesta în băncile sale. Publicăm un uh, raport anual pentru fiecare țară în care se explică cifra de afaceri, numărul de angajați, profiturile făcute și taxele plătite în fiecare țară. Sunt mândru că Barclays este lider industrial în uh, acest uh, lider în acest uh, sector. În ceea ce privește subiectul audierii de astăzi, salut munca depusă uh, în proiectul BEPS de către OCD. Este important să existe încredere publică în sistemul de taxare la nivel global și sper ca BEPS să crească această încredere. De asemenea, salut uh, consultarea Comisiei privind CCCTB. Sprijin uh, principiul acestei consultări și orice fel de etape care permit reducerea povării administrative pentru conformitate în domeniul fiscal pentru întreprinderi cu mare bucurie voi, uh, aș fi dispus să discut aceste uh, subiecte. Cu aceasta vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. După aceste prezentări introductive, voi da cuvântul la patru membri care reprezintă grupurile cele mai mari din Parlamentul European. Începem cu Burkhard Balt în numele PPE. Două minute. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru prezența dumneavoastră astăzi în uh, comisia noastră. Mi-aș fi dorit să fi, venit la prima, să fi venit la prima noastră invitație, dar nu pot decât să fiu de acord cu Conrad Adenauer, care spunea că fiecăruia trebuie să îi se permită cu fiecare zi să devină puțin mai inteligent și sperăm că același lucru s-a întâmplat și companiilor dumneavoastră. Ne bucurăm așadar că sunteți alături de noi. Trei uh, subiecte aș dori să abordez. În primul rând, cred că trebuie să avem din nou o concurență fiscală justă în uh, Europa. Comisia noastră și cred că putem spune asta deja, vede cu un ochi critic faptul că multe întreprinderi multinaționale își structurează în așa fel uh, activitățile încât să, per, să profite de lacunele legislative. Pe de altă parte, însă, IMM-urile plătesc uh, o rata impozit impozitelor mai ridicate. De aceea, o întrebare. Cum, care este poziția noastră față de avantajele fiscale obținute față de IMM-uri? în calitate de uh, manager ale unei întreprinderi mai mici ați avea aceleași opțiuni pe care le aveți acum cu întreprinderea dumneavoastră? Și, în al doilea rând, aș vrea să știu cum putem vizualiza planificarea fiscală la noastră. Ce fel de departamente interne aveți? nu toată lumea ne-a vorbit despre asta, departamente care efectuează planificarea fiscală, despre asta este vorba. Și apoi, cum este, care este ierarhia, cum este structura ierarhică în ceea ce privește plata impozitelor. De la bănci avem responsabilii pentru domeniul fiscal, dar de la ceilalți uh, nu sunt cei responsabili de plata impozitelor. Președintele, mulțumesc. În numele SND, Peter Simon. Mulțumesc, domnule președinte. Din viziune social-democrată, cred că este potrivit să spunem ceva referitor la începutul acestor uh, consultări. Am uh, luat la cunoștință ca comisie că nu ați uh, acceptat prima noastră invitație și asta vedem ca pe o sfidare a Parlamentului European. Pentru această invitație de astăzi v-ați răzgândit și nu putem decât să vă sătuim să faceți la fel și în viitor foruri parlamentare de anchetă în statele naționale au posibilitatea să se impună și la nivel penal față de astfel de refuzuri. Noi nu avem această posibilitate, dar puteți să fiți siguri că în viitor vom folosi alte instrumente, cum am făcut-o de data aceasta, pentru a ne impune respectul cuvenit unui for parlamentar de anchetă câteva întrebări concrete. Întâi către Google. În 2012, Google, din câte știu eu, a plătit cel puțin 8,8 miliarde um, taxe de licență față de întreprinderi în Bermude. Ați uh, făcut referire la cercetare și dezvoltare în Irlanda. Pornesc de la premisa că în uh, Bermude nu există atât de multă cercetare și dezvoltare, ci doar sunt uh, Um, își au sediul, să spun așa, licențele. Puteți să ne spuneți cum se face că într-un capăt al lumii se face cercetarea și taxele de licență se plătesc în celălalt capăt al lumii, acolo exact unde uh, nu se plătesc uh, taxe. Și deci, practic, nu se plătesc impozitele acolo unde sunt obținute profiturile. O întrebare similară către Amazon. Cum explicați cetățenilor că da, într-adevăr, din punct de vedere al infrastructurii, uh, profitați uh, de uh, bunurile publice, însă în aceste țări nu plătiți taxe pentru a întreține tocmai aceste infrastructuri. Ați spus că în 2015 ați plătit mai multe taxe, veți plăti mai multe taxe în Regatul Unit, Spania și așa mai departe. M-ar interesa ce se va întâmpla în alte țări, în Franța, în Polonia, de exemplu, veți face același lucru? Președintele, mulțumesc. În numele ECR, domnul vicepreședinte Bernd Luke. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează reprezentantei Facebook. Ne-ați prezentat întreprinderea dumneavoastră, dar nu ne-ați spus foarte mult despre problemele pe care le abordează această comisie. Alții din, um, dintre cei prezenți ne-au dat mai multe detalii. Aș vrea să știu ce părere aveți despre poziția unei uh, baze de taxare consolidate comune mai ales că s-a vorbit uh, despre taxa uh, comună consolidată și uh, de faptul că acesta este aspectul principal. Ați sprijini o astfel de propunere sau ați considera că este dezavantajoasă pentru întreprinderea dumneavoastră? Și pentru a merge mai în detaliu, aș dori să vă adresez o întrebare referitoare la uh, distribuția fiscală din întreprinderea dumneavoastră. În Regatul Unit, în 2014, ați plătit aproximativ 4.000 de lire uh, taxe. Însă ați făcut o cifră de afaceri de aproximativ 100 de milioane de lire. Însă plata uh, impozitului pe societate este tot de aproximativ 100 de uh, milioane, nu mai știu dacă lire sau dolari. Este clar că diferen... există o diferență foarte mare între impozitele plătite în Regatul Unit și cifra de afaceri uh, uh, mm, înregistrată acolo. În plus, aveți sedii în insulele Caiman, unde plătiți taxe de licență. Aceeași întrebare. Uh, ca și cea adresată de domnul Simon. De ce în insulele Caiman și oare are asta ceva de a face cu plata impozitelor? Mulțumesc, spune președintele. Acum, în numele grupului ALDE, Michel Teurer, care este și coraportor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să spun că era momentul era timpul să fiți prezenți în această comisie. Invitațiile pe care le-am trimis și pe care, la care nu ați dat curs au fost într-adevăr um, o sfidare a Parlamentului. O întrebare către Google. În Regatul Unit, uh, în Parlament, ați spus că Google are o filială în insulele Bermude pentru a proteja proprietatea intelectuală în afara Statelor Unite această proprietate intelectuală poate fi protejată numai în insulele Bermude? De ce nu în Statele Unite? De ce nu în Uniunea Europeană? Apoi, Întrebare către Amazon. În mai 2015 ați anunțat că totuși veți plăti taxe în Regatul Unit și în Germania. De ce ați luat această decizie? Ce v-a făcut să vă răzgândiți? Tuturor, folosiți uh, pachete de brevete în Regatul Unit, uh, Irlanda și cât de mare este avantajul dumneavoastră fiscal din acest uh, fapt. De exemplu, în 2014 aveți filiale în insulele Bermuda, Cayman, Virgine și așa mai departe. Și dacă da, de ce? Și încă o întrebare. La optimizarea fiscală pe care o fac multe întreprinderi în Regatul Unit, Um, cine inițiază aceste prevederi? Uh, întreprinderile de consultanță sau departamentele dumneavoastră sau uh, este o chestiune de reglementare? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează acum invitații noștri. Începem cu domnul Lund, Blad. Aveți întrebări? Uh, ați avut întrebări referitoare la grupul dumneavoastră. 5 minute aussi, hein? Tot 5 minute aveți. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că poate merită să vă explicăm mai bine situația, pentru că, așa cum uh, s-a spus, uh, e un subiect uh, fierbinte care a fost foarte discutat în, în presă. Deci, noi avem o filială în Bermuda Uh, care uh, plite, plătește drepturi de proprietate intelectuală uh, întreprinderii Google Inc. pentru profiturile înregistrate în Europeană și în alte regiuni. E o modalitate pe care noi o practicăm de mult, deci noi plătim taxe și impozite guvernului irlandez Um, e foarte important să înțelegeți faptul că această structură din Bermudas nu uh, adună taxe, ci uh, apără uh, taxele din Uh, SUA, deci nu afectează taxele mm, plătite Uniunii Europene. Da, vă rog să-mi permiteți să continu. Uh, deci, uh, guvernul irlandez spune că dorește să facă o reformă. Bineînțeles că aceste reguli ar trebui să fie mai transparente. Așteptăm cu nerăbdare această reformă și vom respecta regulile așa cum vor fi promulgate. Cred că e foarte important să ne gândim Uh, în legătură cu structura din Bermude ca o uh, structură care nu afectează sistemul european de taxe și impozite, ci uh, doar sistemul american. Au mai fost puse întrebări care mă vizează. În primul rând, rolul IMM-urilor și relația IMM-urilor cu legislația fiscală constatăm că există foarte așa numitele micro-multinaționale care cresc și care aplică, aplică același sistem fiscal ca și noi. Deci majoritatea taxelor pe produse pe care le comercializează în, tune, în, uh, pe întreaga planetă sunt plătite în țara de origine. De exemplu, companii uh, de aplicații, de exemplu, sunt uh, bazate în Europa, plătesc taxele aici, în Europa, și nu acolo unde își comercializează aplicațiile în Statele Unite sau în Asia și așa mai departe. Deci este același sistem fiscal pe care îl aplicăm și noi e vorba de companii care au succes în, în acest domeniu. A mai fost o întrebare pertinentă acolo unde se, fac deciziile, se iau deciziile fiscale. În ceea ce privește companiile multinaționale, aceste decizii sunt luate de către uh, Consiliul de Administrare, care, bineînțeles, că are mai mulți uh, consilieri, dar în orice caz uh, mm, studiem structura legală pe care trebuie să o respectăm. Deci iată ce doream să răspund la această întrebare. Cam acestea au fost întrebările pe care le-am notat eu. A mai fost o întrebare. Nu, cam atât aveam eu de spus. Președintele, dacă am înțeles foarte bine ce ați spus, ne spuneți că utilizarea acestui sistem Double Irish uh, împreună cu sandwichul olandez amână și poate chiar elimină la sfârșit impozitul care ar trebui să fie plătit în Statele Unite, dar în orice caz nu are niciun impact asupra ă, impozitului pe care ar trebui să-l plătiți într-o țară europeană. Da, aveți dreptate. Nu uh, se elimină impozitele, ci doar se amână. Există și o răspundere fiscală. Da, e corect. Si nous pouvions avoir dacă am putea avea o explicație înscrisă și mai detaliată, ne-ar fi foarte util. Mulțumesc. Madame Rer, pour Facebook. Oui, monsieur. Doamna Rer, pentru Facebook, voi încerca să-mi respect timpul alocat de această dată. În ceea ce privește întrebările care mi vizează, îmi pare rău, microfonul este puțin uh, departe de mine, sper că mă auziți. În ceea ce privește întrebările care mi-au fost adresate, aș dori să răspund la întrebarea legată de Regatul Unit, pentru a clarifica lucrurile. Regatul Unit e o filială foarte importantă pentru noi, în plină expansiune. Angajăm în Regatul Unit specialiști uh, de marketing și ingineri foarte performanți în această filială. E vorba de persoane uh, ultracalificate pe care le recrutăm pe o piață unde domnește concurența. Vecinul din dreapta este uh, una dintre companiile care reprezintă un concurent foarte important pe piața muncii. Uh, deci e o piață foarte uh, mică și deci trebuie să oferim compensații să îi remunerăm pe acești angajați în mod uh, generos, mai ales prin intermediul acestor uh, stock options. Și procedăm astfel pentru a uh, angaja, dacă nu mă înșel, personalul nostru din Regatul Unit a crescut cu 37% doar în acest an, deci în 2014, spune vorbitoarea. Uh, dacă vă gândiți că prețul acțiunilor, a stock optionurilor crește, deci aceste salarii uh, cresc foarte mari, deci în urma efectelor uh, de circumstanțe, ceea ce înseamnă că impozitul plătit este foarte mic în 2014 pentru filiala din Regatul Unit. În ce privește a, a, uh, cea de-a doua întrebare, care ține de baza fiscală consolidată comună a societăților, întreprinderile ce încearcă ele să facă pentru a înțelege cum pot să investească și să se extindă, întreprinderile au nevoie de vizibilitate și de o predictibilitate a regulilor fiscale. Deci, dacă aceste reguli fiscale sunt previzibile și interoperabile, uh, companiile cresc. Și deci, din această perspectivă, CCCTB-ul este un model compatibil cu obiectivele noastre, însă nu nouă ne revine, ci guvernelor uh, le revine sarcina de a lua decizii în acest domeniu. Referitor la a treia întrebare, legată de insulele Caiman, modelul nostru este același ca și modelul Google. Într-adevăr, avem licențe de exploatare în uh, insulele Caiman, și așa cum va explica ce vecinul din dreapta, atunci când o companie se dezvoltă la nivel internațional, așa se procedează, ați vorbit despre creativitate fiscală, dar e vorba de conservatism, conservatorism fiscal, utilizarea acestor metode. E vorba de metode folosite pentru a Uh, ca o întreprindere să se extindă la nivel internațional. Aceasta am încercat eu să vă explic în introducerea mea. Și acesta este motivul pentru care uh, proprietatea noastră intelectuală se uh, situează, e bazată în insulele Caiman și aș dori să folosesc această oportunitate pe care, pentru a vă explica că modelul nostru uh, Uh, pe care îl descrieți va evolua uh, pe viitor din uh, diverse motive pe care nu le-am putut enumera înainte, lucrările care au fost desfășurate la OCDE și la grupul de lucru BEPS și, și datorită schimbărilor hotărâte în Irlanda cu privire la sediul fiscal al societăților și al întreprinderilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să fac două observații. În primul rând, mă uimește faptul că, așa, ca și domnul Lundblad, ne spuneți că faptul că uh, recurgeți la așa numitul Dover Irish cu o filială irlandeză, dar care este bazată într-un paradis fiscal, are consecințe asupra impozitului în SUA, dar nu are uh, un impact asupra impozitului care ar trebui să fie Uh, invitat în uh, Uniunea Europeană. Mă surprinde pentru că nu am uh, invitat Apple, care ar fi putut să fie invitat. Când a fost în SUA și când am văzut audierea cu domnul Tim Cook, am citit și procesul verbal în scris iar domnul Tim Cook a explicat faptul că Apple folosea acest sistem de Apple Irish pentru a evita să plătească impozite în Europa, dar nu fura nimic de la trezoreria Statelor Unite. Aveți o observație? Da, aș dori doar să precizez, domnule președinte, faptul că proprietatea intelectuală e bazată în insulele Caiman, în ceea ce ne privește pe noi, nu are un impact asupra majorității țărilor europene și asupra felului în care pregătim, uh, deci uh, are un impact doar da, asupra modului în care plătim impozite în uh, Irlanda, pentru țările din afara SUA. Sper că am clarificat situația. Da, spune președintele, deci e o problemă între europeni. Asta sugerați. Deci devine o problemă între țările europene. Foarte, foarte interesant ce spuneți. O altă observație pe care o supun atenției colegilor. Cazul Facebook prezintă interesul și aici mă refer la intervenția dumneavoastră. Facebook consideră că forța sa, competitivitatea, constă în calitatea inginerilor pe care îi folosește, pe care îi angajează, mai ales în Regatul Unit. Ceea ce va făcut ca sub formă de salarii, de prime sau de acțiuni să îi răsplătiți pe acești uh, ingineri, ceea ce face ca uh, profitul impozabil să scadă în mare măsură. E legal, într-adevăr, dar ar trebui totuși să mai închetăm. Da, mulțumesc pentru că îmi permiteți, avem dați drept la replică. E un drept foarte important pentru că e modelul pe care și îl doresc cere ă, deci tinerile ă, întreprinderi în Europa, în Franța, avem o dezbatere foarte aprinsă, așa cum ați constatat, Uh, când a avut uh, da, așa numită loc, așa numită dezbatere a porumbeilor, deci e un model foarte uh, foarte virtuos. Mă bucur de faptul că îmi permite să vă explic, dar în orice caz, în unele țări avem de-a face cu o deductibilitate fiscală, sper că și în Franța, e un model care permite inovarea. Fără a prelungi dezbaterea, Bernd, foarte pe scurt. Nur eine ganz kurze Nachfrage, bitte. Doar încă o întrebare pe scurt. Nur eine ganz kurze Nachfrage bitte. Ich habe Sie... O întrebare pe scurt. Din câte am înțeles, proprietatea intelectuală este stabilită pe insulele Caiman pentru ca Facebook să poată reacționa rapid la mediul de afaceri schimb, în schimbare. De ce nu poate reacționa Facebook rapid dacă drepturile de proprietate intelectuală sunt în Franța sau în Germania? Încă o dată, cred că modelul pe care l-am ales este foarte conservator. E un modelul obișnuit. E vorba de companii care activează în străinătate. Aș dori să vă reamintesc că în străinătate, întreprinderea noastră avea patru ani, am urmat modelul general, obișnuit, care permite ca proprietatea intelectuală să fie plasată într-un loc neutru pentru a acoperi uh, întreaga lume. Și așa cum ne-a explicat uh, Niclas de la Google, problema e că în Statele Unite sau că Statele Unite taxează proprietatea intelectuală pentru întreaga lume și aceste întreprinderi sunt încurajate să aleagă, deci, uh, un, un loc neutru. Adjectivul neutru e apreciat, spune președintele. Domnule președinte, cineva care are patru ani, are un comportament conservator, mi se pare nostim. Nu v-am dat cuvântul, dragă coleg, dar uh, am apreciat gluma. Domnul McKinnon. Nu, doamna Meș acum. Mulțumesc. Voi răspunde mai întâi la întrebarea în legătură cu structura Departamentului de Impozitare Taxare la Amazon. Deci uh, avem un Chief Financial Officer uh, normal pentru majoritatea companiilor, iar la nivel de politici, bineînțeles, mai întâi evaluăm dacă respectă legea, dar uh, și posibilități de evoluție a legii Um, în funcție de ceea ce se pregătește la OCDE și la Comisia Europeană. Uh, cum abordăm noi munca în domeniul fiscal? Um, deci când avem inițiative de afaceri, Ideea este că um, încercăm să le sprijinim și din punctul de vedere al taxării. Dorim să sprijinim dezvoltarea acestor afaceri. O a doua întrebare în legătură cu IMM-urile, um, considerăm că aceleași reguli trebuie să, aplice, să aplice pentru companii multinaționale, dar și pentru IMM-uri. Cooperăm cu sute de mii de întreprinderi care vând pe site-ul nostru web. Și care plătesc taxe și credem că ar trebui um, ca regulile să fie aceleași. Am să vă dau câteva detalii în plus, ceea ce privește percepțiile diferite existente și cum Uniunea Europeană poate acționa aici. Considerăm că un element cheie în următoarele 18 luni va fi ca cât mai multe țări să sprijine așa numitul instrument multilateral. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, este când două țări au un tratat uh, fiscal, uh, apoi în urma BEPS există o posibilitate ca mai multe țări să uh, semneze semnări, um, schimbări de tratate fiscale. Este esențial ca acest lucru să se întâmple pentru ca um, mediul să fie, conținut, să fie menținut consecvent și egal pentru toată lumea. Este foarte important ca acest lucru să se întâmple și considerăm că este una dintre cele mai mari priorități pentru a ne asigura că avem un punct de plecare comun pentru toată lumea. Apoi câteva întrebări ce țin de rata fiscală și profituri. Din perspectiva Amazon pot să vă spun că noi investim foarte mult în Europa, peste 35.000 de angajați în regiune și nu facem întotdeauna ă, profituri enorme. Suntem o industrie bazată pe o marjă redusă. În 2014 am făcut o pierdere global, pierdere la nivel global Uh, după cum știți, taxele sunt legate de, legate de profituri și nu de venituri, după cum uh, se spune uneori în uh, presă. Doar o informație în plus. Bineînțeles că sprijinim munca acestei comisii, este una foarte importantă. Din păcate, nu am putut accepta invitațiile antecedate, antecedente referitoare la deciziile fiscale pentru că exista o anchetă privind ajutor de stat um, și nu am considerat că putem fi prezenți. Această, investig- această anchetă rămâne deschisă și ne limităm la politici fiscale. Dar um, pe, uh, la întrebările adresate de domnul Teurer și de domnul Zimon, am deschis filiale în acest an, acolo unde avem site-uri, în Regatul Unit, Germania, Franța, Italia și Spania. Decizia s-a făcut și a fost planificată în ultimii doi ani. A fost o decizie luată uh, după, și anume pentru a ne servi mai bine clienții. Vă mulțumesc! Și de aceea sunteți uh, pentru raportarea țară cu țară, pentru că creați filiale în uh, toate principalele țări în care funcționați. Da, suntem pentru raportarea țară cu țară și când discutăm cu autoritățile fiscale încercăm să um, explicăm contextul uh, din țara respectivă, um, dar uneori și pur și simplu datele în, în, în cifre sunt suficiente. Mulțumesc. Care cuvântul domnul McKinnon. Mai întâi aș dori să-mi cer scuze pentru că nu am fost prezent mai devreme ne-ați anunțat atât de târziu încât nu am reușit să ne organizăm, să ajungem mai repede, dar este un privilegiu pentru noi să fim prezenți astăzi aici. S-au pus mai multe întrebări care se concentrează pe um, mediul digital și pe întreprinderile din uh, acest sector. Este important să explicăm cum sunt organizate echipele noastre de fiscaliști uh, și cum ne putem asigura că întreprinderile uh, abordează chestiunea fiscală în mod corect. Eu voi prezenta cu plăcere mai multe informații uh, mai târziu. Este greu să o fac acum în câteva minute, dar putem să spunem că majoritatea organizațiilor, cel puțin cele în care am lucrat eu, se începe la nivelul bordului, unde se stabilesc politicile și acestea trebuie să fie suficient de clare și acolo se ia și responsabilitatea pentru aplicarea lor în cadrul managementului. Deci, dacă nu se abordează impozitarea la nivel de Consiliu de Administrație, atunci e o problemă. Dar în majoritatea întreprinderilor acestea sunt abordate la nivel de uh, um, um, Consiliu de Administrație și apoi echipele operaționale hotărăsc cine poartă responsabilitatea atunci când apare o problemă legată de impozitare. Iată ce pot eu spune. S-au mai pus câteva întrebări legate de întreprinderile mici și mijlocii, dar nu cred că uh, sunt întrebări relevante pentru sectorul bancar. Vă mulțumesc, domnul Hubbard. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu întrebările privind planificarea fiscală, departamentele fiscale și uh, avantajele fiscale, uh, diferența între întreprinderile mari și întreprinderile mici. Eu cred că toate tipurile de întreprinderi trebuie să fie pozitate la fel. Întreprinderile mari uh, funcționează în multe țări, în cazul Barclays este vorba de peste 50 de țări și asta aduce complexitate. Apreciez preocuparea acestei comisii și altora în legătură cu avantajele fiscale potențiale care putea apărea Uh, întreprinderile sunt și ele preocupate de posibilitatea unei duble impozitări. Obiectivele BEPS la OSCE uh, E vorba cu, de alinierea profiturilor, uh, impozitării profiturilor cu locul în care are loc activitatea economică. Acesta reflectă și abordarea grupului Barclays și ținem cont de acesta atunci când facem planificare fiscală de orice fel Așa cum am spus la început, am introdus o serie de principii uh, adoptate de Consiliul de Administrație. Eu trebuie să le sprijin acum. O activitate comercială legată de planificare fiscală trebuie să se bazeze pe activitatea comercială și trebuie să respecte și practicile din țările din jurisdicțiile respective. Deci, acest element este important pentru a înțelege modul în care abordăm noi orice formă de planificare fiscală și ierarhia politicilor uh, este stabilită de Consiliul de Administrație. Departamentul um, de impozitare uh, um, oferă consiliere întregii întreprinderi, sprijinim principiile și luăm decizii uh, sănătoase în legătură cu planificarea fiscală. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Trecem la un al doilea grup de întrebări din partea celorlalte grupuri politice. Mai întâi, Fabio De Masi din partea stângii europene, două minute. Da. Cântecul celor de la Oasis spune Don't look back in anger, să nu ne uităm înspre trecut cu furie. Deci nu voi spune nimic despre faptul că n-ați venit când m-am invitat prima dată, dar uh, uh, bun, uh, aici trebuie totuși să ne spuneți adevărul. De Crăciun puteți să le spuneți uh, copiilor povești cu Moș Crăciun, dar nouă trebuie să ne spuneți adevăr, adevărul. Uh, o anchetă în Statele Unite a arătat că firma Caterpillar folosise 50 de milioane pentru a plăti terți pentru a le reduce taxele. Am să îi întreb pe tot, am să vă întreb pe tot și dacă nu răspundeți, voi deduce că răspunsul a fost da. Deci, întrebarea mea este dacă ați uh, dat o sarcină unei părți uh, terțe și ați plătit uh, uneia dintre cele Big Four, uh, cele patru mari uh, companii sau uh, vreunei administrații fiscale, ați dat uh, sarcina de a plăti mai puține taxe? Porneți de la premisa că dacă nu-mi răspundeți, răspunsul este da. Apoi, o întrebare sau o, mai degrabă o observație către Amazon. Am trimis lui Bob Comfort o întrebare uh, concretă, uh, o scrisoare cu întrebări concrete pentru că el a spus că Luxemburg uh, se oferise să, of- să rezolve probleme. Pentru că nu puteți să spuneți nimic despre asta, pentru că a, există o procedură în curs. Aș dori să Uh, vă întreb dacă sunteți dispuși să răspundeți la această întrebare după ce uh, după ce uh, procedura se va fi terminat. Bob Comfort, de altfel, este consul onorar a Luxemburgului în uh, Seattle acum. Iată, și-a găsit un post bun. Aș, de asemenea, aș dori să vă întreb pe toți, uh, câte filiale aveți în uh, lume, câte dintre ele sunt căsuțe poștale fără activitate în țara respectivă? Mulțumesc! Merci beaucoup! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul Sfet Gigont de la Versi primul rând, astăzi am aflat că HSBC și Barclays sunt uh, de acord cu raportarea de la țară la țară. Aș vrea să aflu de la Google, Facebook și Amazon dacă astăzi aici pot să-și asume angajamentul ca și în viitor să uh, raporteze uh, față de chestiunile fiscale, așa ca și ceilalți. Apoi, este important ca aici să fie spus adevărul. Uh, ceea ce ați spus despre Google și Facebook și utilizarea filme, firmelor dumneavoastră din Bermu, insulele Bermude și Cayman sunt uh, informații greșite. Bineînțeles că există un efect asupra taxelor plătite în Europa. Dacă prin delocalizarea profiturilor vă asigurați că nu puteți fi uh, taxați în Statele Unite. Chiar și prin folos- numai prin folosirea acestor întreprinderi uh, puteți face un astfel de dumping fiscal în Europa. Aș vrea să știu ce aveți de spus în acest sens. Apoi, din partea Google, aș vrea să știu următorul lucru. De ce spuneți față de SCC că aveți o întreprindere în insulele Bermude, dar pe site uh, mențion, site-ul nostru menționați 70 uh, de filiale, dar niciuna din uh, insulele Bermude. De la HSBC aș dori să știu de ce 21% din veniturile dumneavoastră nete sunt uh, efectuate în Hong Kong, un paradis fiscal cunoscut, și de ce, dincolo de asta, aproximativ jumătate din veniturile dumneavoastră din domeniul uh, retail banking și wealth management uh, sunt efectuate în Hong Kong cum se face că întreprinderea dumneavoastră este atât de profitabilă în Hong Kong? Și întrebare către Facebook. Aveți filiale și în uh, Luxemburg, țările de jos și Elveția? Și dacă da, de ce? Merci beaucoup pour le groupe. Mulțumesc. În numele FDD, Marco Dani. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că reprezentanții băncilor prezenți aici uh, acceptă raportarea țară cu țară și uh, sugerez faptul că ar fi un gest frumos ca și fără o lege adoptată în viitoarele bugete, în mod uh, spontan să ofere detalii țară cu țară pentru a da exemplul. Prima întrebare se o adresez reprezentantului băncii HSBC, care a fost implicat într-un scandal la sfârșitul 2008-2009 pentru că a ajutat uh, clienți să găsească posibilități uh, de a evita plătirea impozitelor. Spuneți că astăzi banca este diferită de, așa, de cum era acum câțiva ani. Vă doresc să spuneți ce ați făcut concret pentru a evita aceste tipuri de comportamente. Și o întrebare adresată ambelor bănci. Aș dori să înțeleg de ce este un lucru bun pentru operatorii financiari să gestioneze fonduri comune în jurisdicții ca Luxemburg sau Irlanda și nu în alte țări. Care este logica acestor decizii? În ceea ce privește Google, Facebook și Amazon, aș dori să clarifice mai bine decât în runda precedentă modul în care folosesc stock options-urile ca uh, metodă de a reduce baza uh, fiscală de impozitat. Dacă este un sistem de dorit, mă, înțeleg, mă întreb de ce vindeți produse, servicii. Uh, e normal că ele să fie uh, impozitate, să fiți impozitați pe profiturile din aceste bunuri și servicii și nu să reduceți uh, um, povara fiscală oferând compensații mari uh, angajaților. Și am o propunere. Ce credeți despre posibilitatea de a găsi metode alternative de impozitare, nu a profiturilor brute, pentru a încerca să rezolvăm problema astfel. Mulțumesc. De la ENF are cuvântul domnul Bernard Monu. Mesdames et messieurs, euh doamnelor și domnilor. Nu știu dacă trebuie să vă mulțumesc cu adevărat pentru prezența în fața noastră astăzi, având în vedere uh, că doar bățul v-a adus aici. Uh, dar uh, nu suntem ușor de amăgiți. Um, raportul uh, final uh, este gata și am ajuns în ultimele uh, Uh, momente ale acestei comisii. Uh, faceți lobby permanent la Comisia Europeană și sunt convinsă că el uh, a motivat prezența dumneavoastră aici și nu voința dumneavoastră de colaborare cu noi. Practicile dumneavoastră legale sau ilegale de fraudă fiscală nu vă pun probleme morale, ca în cazul grupurilor Fiat sau Starbucks condamnate de Comisia Europeană, fie că e vorba de HSBC, care este implicat în toate scandalurile din lumea financiară și uh, Um, um, a fost chiar inculpată în Elveția pentru uh, spălarea de bani sau chiar spălarea din traficul de droguri sau finanțarea terorismului din Orientul Mijlociu. Am văzut consecințele în Franța în weekendul trecut și Barclays uh, uh, nu are practici chiar atât de grave, dar um, nu este nici neprihănită. Facebook și Google au revoluționat uh, viața noastră de zi cu zi, cu siguranță, dar au organizat și controlul planetei a datelor personale a cetățenilor, de multe ori fără consimțământul lor. Aceste avantaje au un preț economic și financiar, dar uh, nu retribuiți uh, acest câștig principalul obiectiv al companiilor multinaționale este rentabilitatea maximă Ehm, și sunt retribuiți doar acționarii ehm, este un război economic pentru că modelul economic ultraliberal al Uniunii Europene vă permite acest lucru. Întrebarea mea este simplă și vă adresez tuturor. Uh, dacă dorim o renaștere economică și politică pentru o dovadă de mea culpa față de prejudiciul adus finanțelor publice, acceptați în fața comisiei noastre să cooperați fără rezerve cu instituțiile și statele. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Reluăm în aceeași ordine. Dau mai întâi cuvântul domnului Lundland. Thank you very much. Mulțumesc. Voi începe cu prima întrebare în legătură cu implicarea unei a treia părți dacă ne uităm la modul în care sunt structurate aspectele legate de aspectele fiscale într-o companie multinațională, acesta este relevant. Um, părțile terțe permit să vezi ce faci, ce faci greșit, să, um, să corecteze dezechilibre, deci folosirea unor uh, Uh, consultanți, părterți să ne asigură că respectăm legea și facem ceea ce am dorit să facem. Deci eu nu cred că e o problemă să folosim uh, uh consilieri. Nu aceasta a fost întrebarea mea. Întrebarea este dacă remunerați părți terse în funcție de economiile din plata impozitelor pe care uh, vi le-au uh, oferit. Întrebarea este că folosim consilieri pentru a ne asigura că respectăm toate legile în țările în care suntem prezenți. Cred că este important să înțelegeți că acești consilieri fiscali ne asigură o activitate de uh, calitate. Deci, uh, înțeleg că răspunsul este da. Cealaltă întrebare este una importantă și se referă la raportarea țară cu țară. Google și celelalte companii multinaționale sunt pentru transparența în sistem deja um, o facem în multe state europene și, pentru a răspunde la altă întrebare, acestea se bazează pe acordurile de transfer care le avem deja conform codurilor internaționale de impozitare cu filialele. Deci, E vorba de sume uh, echivalente cu cele pe care le-ar plăti o companie în țara respectivă. E vorba de impozitarea profiturilor uh, percepute în țara respectivă. Încă o dată, uh, aceste impozite sunt plătite pe profituri și nu pe venituri, așa cum a mai spus domnul deputat. Acest lucru se întâmplă astăzi deja și transparența în sistemul fiscal este, cred, o evoluție pozitivă din punctul nostru de vedere. Vă angajați să faceți o raportare țară cu țară, dumneavoastră azi aici. În mare măsură o facem deja. pentru filialele cu care avem acorduri. Dar nu sunt, este raportare publică. Vă angajați să o faceți în mod public pentru că băncile o fac deja. Legiuitorul trebuie să hotărască ce e public și ce e nu. Eh, în multe țări deja sunt publice aceste declarații. Dar dumneavoastră vă angajați pentru că sunteți responsabili pentru modul în care faceți aceste uh, rapoarte. Ne angajăm să respectăm regulile. Regulile trebuie să fie fixate de guverne. Acesta este principiul. V-a răspuns. Nu este răspunsul pe care l-ați dorit, dar v-a răspuns. Ați răspuns. Nu este răspunsul pe care l-a dorit, repetă președintele în, fran- în engleză. Dați ați respecta, bineînțeles, legea. Da. La a patra întrebare, Considerațiile morale se aplică cel mai bine stabilind reguli. Deci, la început, atunci când se stabilesc regulile, trebuie să abordeze problemele morale, pentru că statul de drept trebuie să se asigure că aceste reguli se aplică în mod egal tuturor întreprinderilor mici, mari și altor actori eh, din sector. Mulțumesc. Care cuvântul um, deputatul îl eh, întrerupe și spune nu ați răspuns la întrebarea mea privind eh, Bermudele eu am spus că ați făcut o declarație falsă și anume că structura din insulele Bermude nu au uh, influență asupra evitării plătirii taxelor în Europa. Ba da, pentru că dacă aceste venituri s-ar uh, impozita conform ratelor din Statele Unite, uh, situația ar fi foarte diferită. Nu, nu sunt de acord. Am spus că în Bermude avem uh, fonduri uh, care reprezintă profituri generate de sistemul de transferuri uh, pe care le aplicăm astăzi, care ne permite să păstrăm aceste fonduri în Europa și să continuăm să investim. Deci miliardele de dolari pe care le investim în infrastructură este o oportunitate oferită de faptul că aceste fonduri, pentru aceste fonduri nu am plătit încă impozitele da, dar dacă ați transferma aceste fonduri înapoi în Statele Unite, ar trebui să plătiți impozitele. Deci scăpați de plătirea acestor impozite prin operațiunile noastre din Europa doar pentru că amânați uh, plătirea cu structura din Bermude. Vă rog să fiți deschiși și sincer în legătură cu acest lucru. Mediul în care funcționează uh, această filială din Bermude este prin sistemul de transfer pe care l-am discutat, uh, l-am discutat, pentru că acordul este cel pe care îl criticați. Dar, ă, încă o dată, autoritățile trebuie să stabilească acest lucru respectând cadrul OCDE. De aceea, v-am întrebat, a spus domnul președinte, dacă e posibil să ne transmiteți în scris, precis, care sunt consecințele acestui sistem, ca să vedem, să putem evalua cine ce pierde, contribuabilii americani sau cei europeni. Acum, la celelalte întrebări. I was finished. Sorry, thank you. Cred că am terminat. Mulțumesc. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la toate întrebările. Întrebarea uh, părțile, părți, referitoare la părțile terțe. Da, facem apel la consilieri, consilieri pe care îi folosim din aceleași motive ca și cei de la Google. Aceștia ne permit să ne asigurăm că în momentul în care deschidem o filială într-o țară, o facem în conformitate cu legislația existentă. Avem o echipă uh, care se ocupă de chestiuni fiscale la sediul nostru principal, dar care nu cunoaște reglementările fiscale din toate părțile lumii. De aceea facem apel la uh, consilieri și mi se pare că se poate de normal acest lucru. În ceea ce privește raportarea de la țară la țară, domnul Demasi, nu aceasta a fost întrebarea mea. Question. My question was whether you paid a third party. Am întrebat dacă plătiți părți terțe în funcție cu, în funcție de cantitatea de taxe pe care nu uh, ar trebui să le plătiți, deci uh, proporțional cu taxele pe care vi le evită. Nu este cazul. Dacă am înțeles întrebarea noastră corect, este dacă oferim un fel de comisiune, dacă oferim un fel de comision oamenilor în funcție de uh, efic- eficiența lor uh, fiscală. Așadar, revenind la raportarea de la țară la țară, cu riscul de a repeta ceea ce s-a spus deja, uh, astăzi respectăm toate cerințele de transparență existente în uh, toate țările, publicăm informațiile solicitate conform uh, legilor din țările în care suntem prezenți. Dacă se va impune un model de raportare de la țară la țară, bineînțeles, vom uh, face și noi același lucru și ne vom conforma. În ceea ce privește insulele Caiman, vorbiți despre dumping fiscal. Noi nu suntem de acord cu această descriere, așa cum a explicat și vecinul meu. Este vorba de impozite uh, diferite față de Statele Unite și care nu afectează cu nimic totalitatea țărilor europene, cu excepția Irlandei. Și în ceea ce privește Irlanda, respectăm legea valabilă și în vigoare în ziua de astăzi și o vom respecta uh, dacă ea va fi schimbată. În ceea ce privește țările în care suntem uh, prezenți, țările de jos, avem un birou acolo, în Elveția nu avem uh, filială sau birou, în Luxemburg avem o entitate juridică și cu asta v-am răspuns la întrebare. S-a mai adresat o întrebare interesantă. Aș vrea să vă pot privi în timp ce vă răspund, dar este mai complicat. Acțiunile sunt un fel de a remunera angajaților, angajații inclusiv în startup-uri. Este un model foarte atrăgător și pentru micile întreprinderi uh, bazate pe inovație, care nu au poate mijloacele să ofere salarii semnificative angajaților și care încearcă astfel să își plătească salariații făcându-i acționare întreprinderilor. Este un model discutat adesea în uh, țări, chiar și precum Franța, pentru a crește nivelul de atractivitate și nivelul de inovație din uh, uh, economie. Mie mi se pare un model foarte bun. Vă mulțumesc, spune președintele. Trecem la bănci. Domnul McKinnon. Mă scuzați, de fiecare dată vă uit, spune președintele. Domnul Dishman, vicepreședinte. Revenind la raportarea pentru fiecare țară, sprijinim uh, acest instrument ca pe un instrument de evaluare a riscurilor pentru autoritățile fiscale. Este o bună plec... un bun punct de plecare pentru a înțelege Uh, chestiunile fiscale dintr-o companie. În ceea ce privește dacă vrem să se publice aceste lucruri, noi nu considerăm că ar fi pozitiv. Din mai multe motive, fără un context suplimentar, credem că ar putea să inducă în eroare și apoi aceste informații de multe ori includ informații uh, confidențiale, vânzări, profituri Um, care altfel nu ar fi publicate. Noi nu suntem pentru, publica, pentru publicarea către opinia publică. Dacă facem apel la consultanți, da, bineînțeles, facem apel la consultanți pentru că nu avem experți în toate țările și încercăm să respectăm uh, legislația actuală și viitoare. Dacă îi plătim să ne reducă taxele, nu, îi plătim să înțeleagă legea în diferitele țări am să vă dau un exemplu. Când mergi într-o nouă țară, s-ar putea să trebuiască să decizi dacă financezi ceva din, pe datorie sau prin uh, capital uh, propriu. Uneori datoria poate să reducă mm, nivelul de impozitare, alteori alegem capitalul privat. Încercăm să facem alegerea cea mai bună pentru afacerea noastră. Domnul Demasi, dar remunerarea depinde de uh, suma economisită? Uh, reprezentantul HSBS. Nu, din câte știu eu, nu a fost cazul. Și puteți confirma în scris, dar putem discuta despre asta după aceea. Încă o întrebare referitoare la compensație ca un instrument uh, pentru optimizarea fiscale, nu. Apoi, uh, compensarea prin uh, acțiuni sau remunerația prin acțiuni, Um, în aceste companii uh, tech de multe ori intervine acest tip de remunerație pentru motivarea angajaților. Bun, acum trecem la bănci, spune președintele, domnul McKinnon. Mulțumesc, domnule președinte. Am cinci întrebări la care voi răspunde rapid. În primul rând, din partea domnului uh, Fabio Di Masio. Dacă avem uh, consultanți și dacă sunt plătiți în funcție de rezultate, să spunem așa. Răspunsul este nu. Întotdeauna mi s-a părut uh, complicat, nu, nu e sigur dacă consultantul îți va da cele mai bune sfaturi în acest, în acest sens sau dacă poate Uh, nu ți-ar, te-ar uh, sfătui să faci ceva ce nu ar fi adecvat în situația respectivă. Nu, nu mi se pare ceva potrivit și știu că mulți uh, din alți directori fiscali nu acceptă um, această idee din aceleași motive. O altă întrebare, câte filiale avem și câte dintre ele sunt căsuțe poștale? Numărul, numărul filialei, filialelor noastre va fi publicat la finalul acestui an. Avem poate probabil 800 în lume, care au scăzut de la 1500 în urmă cu 5-6 ani și obiectivul nostru este să reducem acest număr la aproximativ 600, poate 550, până la finalul lui 2016, începutul lui 2017. Nu știu ce înseamnă companiile căsuță poștală sau ce vreți dumneavoastră să spuneți cu asta, dar trebuie să vă asigur că noi Uh, ne asigurăm că nu folosim niciun, în niciun fel aceste filiale pentru a transfera profiturile din zonele în care facem afaceri. Aceste filiale sunt, uh, fie, sunt, sunt existente fie pentru că avem afaceri într-un domeniu, fie uh, urmează să fie închise, dar sunt prezente uh, din motive istorice. Iar acum, cu procedurile noastre antispălare de bani, pot să vă asigur că aceste filiale nu pot fi folosite de clienți pentru a se ascunde de autorități fiscale. Transparența fiscală face parte din cultura noastră organizațională, este important pentru noi. HSBC este o companie foarte mare Uh, provine inițial din Hong Kong și am venit practic în Europa în ultimii 20 de ani. Deci nu este neobișnuit uh, pentru noi să fim prezenți în ceea ce mulți se consideră uh, țări exotice, dar facem multe afaceri, avem multe activități acolo și oferim servicii bancare la fața locului. Asta se întoarce la principiile noastre de transparență, uh, și uh, plata adecvată a impozitelor. Nu folosim uh, companii fantomă pentru a ascunde bunurile clienților noștri. Domnul Demasio. Da, deci aveți peste tot angajați în toate aceste filiale. Da, putem să vă oferim raportarea de la țară la țară pentru 2014 și veți putea vedea acest uh, lucru. Deci, dacă doriți să discutăm imediat după aceasta, cu cea mai mare plăcere. Uh, just conscious of time. 21% uh, of our... Timpul trece foarte repede. Aș dori să spun că 20% dintre profituri se fac în Hong Kong și aș dori să spun că aceasta, acesta a fost sediul nostru inițial. După al doilea război ne-am dus acolo. Suntem, avem o poziție foarte importantă în această țară. Suntem cea mai importantă bancă din Hong Kong. Ne bucurăm, ne mândrim cu acest lucru. Deci vă rog, când mergeți uh, la Hong Kong, uh, vizitați uh, clădirea, 10.000 de angajați lucrează acolo mm, în Orientul îndepărtat, deci e o afacere imensă și ne mândrim cu ea. Următoarea întrebare. Care sunt diferențele în domeniul uh, băncilor private am schimbat cultura, am uh, redus numărul clienților la un număr pe care îl considerăm uh, viabil, încercăm să ne asigurăm că sunt proceduri transparente, că se plătesc impozite autorităților fiscale și așa intenționăm să funcționăm și în continuare. În legătură cu Regatul Unit, am dori să putem să folosim Uh, structuri uh, de fonduri uh, Inland, în Regatul Unite, dar există foarte multe piedici care ne, ne împiedică și e foarte frustrant. În orice caz, e o chestiune de competența Camerei de Comerț din Regatul Unit. Îmi pare rău că am depășit timpul. Vom trece acum la ultima rundă de întrebări. Îi dau cuvântul domnului Lindermayer, în primul rând, în numele PPE, pentru două minute. Ludec, mulțumesc foarte mult. Vă rog să mă scuzați, l-am uitat, am uitat uh, reprezentantul Barclays, domnul Hubbard. Îmi cer scuze, spune președintele. Nici o problemă, domnule președinte, eu aș avea două întrebări. Am avut două întrebări. Le iau în ordine inversă. Uh, e aceeași întrebare la care a răspuns și domnul uh, McKinnon în legătură cu fondurile de gestiune și sunt de acord cu domnul McKinnon știu că știți că Barclay a fost în Luxemburg uh, de mulți ani datorită faptului că este un centru financiar în Europa. Avem experți, avem acces la piețe și avem un regim fiscal uh, atrăgător care sprijină afacerea pe care noi o facem prin operațiunile de trezorerie și banca de investiții s-a spus că Luxemburgul e folosit ca un paradis fiscal pentru a Uh, evita plătirea taxelor înspre Franța nu e adevărat. În legătură cu consultanții și noi folosim uh, consultanți la fel ca uh, alți, ca și reprezentantul HSBC. Mm, nu sunt la curent în legătură cu folosirea unor uh, Uh, comisioane imense pentru consultanți. Uh, s-ar putea să se fi, uh, făcut, să se fi practicat acest lucru în trecut, dar nu e o, o practică curentă, nu sunt la curent și așa cum am spus și înainte, avem o serie de principii fiscale pe care le-am introdus în urmă cu 2-3 ani Uh, încercăm să facem, să înfăptuim o uh, reformă de mentalitate în sectorul bancar începând cu 2013 încoace. Sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Acum ajungem în sfârșit la ultima rundă de întrebări pentru acest grup de experți. Domnul Niedermayer, uh, două minute. Sunteți sigur? Da, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cred că doamna uh, Meș de la Amazon a spus că claritatea, certitudinea, previzibilitatea sunt foarte importante pentru mediul de afaceri și, de asemenea, și uh, domnul de la Barclays a menționat proiectul BEPS, uh, dar și uh, baza fiscală consolidată comună a societăților. Sunt de acord cu ei că claritatea, previzibilitatea sunt foarte importante, la fel ca și uh, aplicarea transparentă a regulilor. Deci aș dori să pun două întrebări Prima dintre ele este care parte a proiectului BEPS uh, al OCDE e cea mai importantă pentru a îmbunătăți claritatea și certi mm, previzibilitatea acestor uh, reguli fiscale și care este partea care vă îngrijorează acest proiect? Și a doua întrebare legată de lipsa de claritate și de predivizibilitate care nu uh, face încetățenită doar în uh, codurile fiscale, ci care revine și în discrepanțele între codurile fiscale naționale. Această discrepanță are ca rezultat faptul că proiectul uh, CCTB uh, propus în urmă cu câțiva ani de către Comisia Europeană și sprijinit și de către Parlamentul European este un pas foarte important înainte. Uh, deci aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest proiect și dacă recomandați guvernelor să îl sprijine. Mulțumesc! Mulțumesc, Ludec! Are cuvântul acum Eliza Ferrera pentru Socialiști și Democrați. Este și coraportor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să vorbesc în engleză ca să înlesnesc comunicarea, spune vorbitoarea. În ceea ce privește Google, a spus că profitul dumneavoastră declarat creează valoare adăugată, dar ați spus că 8,8 miliarde de euro în 2012 au fost mutați în Bermude. Uh, eu am auzit de 60.000 uh, de uh, euro în redevențe. Nu confirmă răspunsul dumneavoastră. Aș dori să ne spuneți exact ce fel de evaziune practic, uh, fiscală practicați, dacă eludați regulile europene sau americane. Uh, am făcut doar uh, trimitere la discursul dumneavoastră. În ceea ce privește reprezentanta Facebook, m-a surprins în dumneavoastră, a spus că plătiți foarte mult în Regatul Unit pentru că salariul mediu e în Regatul Unit în 2013 este de 210.000 de lire iar autorităților fiscale din Regatul Unit ați plătit 4.325 de lire. Deci, cea, așa asta înseamnă că, de fapt, nu plătiți uh, în locul unde creați valoare sau nu creați niciun fel de valoare în Regatul Unit și atunci de ce aveți uh, operațiuni acolo dacă nu uh, creați valoare? Și nu înțeleg nici de ce aveți o entitate juridică în Luxemburg care este activitatea acestei entități nu e toată, tot o platformă pentru a aduna profituri. Uh, și mai aveți și un birou în, regat, în țările de jos, așa a spus dumneavoastră. Care e rolul acestor entități dacă nu să creeze valoare? Pentru că nu poți să creezi valoare cu o prezență atât de redusă. Și știm cu toții care este um, rațiunea de a exista acestor entități. În ce privește Barclays, nu am suficient timp la dispoziție, dar aș dori să știu exact uh, care este activitatea pe care ați avut-o în teritoriile de peste mări? Uh, care e proporția pe care o reprezintă în uh, cifra dumneavoastră de afaceri? Mulțumesc, domnul Gheorghe Schirtos, în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Regimul fiscal uh, cu care vă confruntați în, în Statele Unite e mai strict sau mai rigid decât sistemul fiscal din Uh, Uniunea Europeană în ceea ce privește taxarea uh, profiturilor. Ați putea face o scurtă comparație, vă rog, și o altă întrebare. Pentru a promova o strategie pe termen lung pentru companiile dumneavoastră, încercați să ne convingeți că uh, uh, sunteți în slujba consumatorilor, că produc, uh, produsele și serviciile dumneavoastră uh, sunt ușor de folosit de către utilizatori și așa faceți uh, protejând răspunderea socială, mediul, combate sărăcia la nivel mondial și așa mai departe. Cu, de ce nu sunteți mai prietenoși cu contribuabilii uh, din țările unde vă concentrați activitățile? E pentru că este prea uh, costisitor pentru dumneavoastră, ori pentru că considerați că opinia publică nu, uh, um, uh, uh, opiniei publice nu îi pasă unde sunt plătite taxele uh, în ce țară? sau această măsură nu face parte din strategia dumneavoastră corporatistă. Mulțumesc. Evelyn, Evelyn Regner, acum în numele socialiștilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O întrebare pentru domnul uh, Hubert de la Barclays. Câte filiale aveți în uh, teritorii de peste țări care țin de Regatul Unit? Și o întrebare pentru, reprezentantei, pentru reprezentanta Facebook, doamna Reira. Am încercat din mai multe puncte de vedere să obținem uh, răspunsuri mai clare. În declarația financiară spuneți că rata uh, e de 40%. Ce înseamnă 40%? Ce intră în această rată uh, uh, de impozitare? Și o întrebare în legătură cu activitatea de lobby. De mai multe ori v-am pus întrebări în legătură cu uh, raportarea transparentă, publică, țară pe țară. Cât investiți în activitatea de lobby? Uh, mă ar interesa sumele investite și cât uh, personal uh, folosiți pentru a face presiune pe lângă decidenți, pe lângă politicienii care se ocupă de aceste rapoarte pe țară în domeniul fiscal. În ceea ce privește consultările BEPS, ne-am dat seama că 90% din uh, răspunsuri vin de la companii. Deci m-ar, întreba, m-ar interesa activitatea dumneavoastră de lobby în aceste rețele. Mulțumesc. Vă propun să schimbăm, să inversăm ordinea intervențiilor pentru a ajunge la un echilibru și vă propun să începem de această dată, de această, ca să fiu sigur că nu, să începem cu domnul Hubart. Aveți întrebări care... Întrebări în ce privește Barclays. Mulțumesc, domnule președinte. As, o să încep cu două întrebări care m-au vizat direct. Prezența în teritoriile de peste țări și dependențele coroanei. Activitatea noastră sau natura activității noastre figurează în rapoartele pe țară pentru fiecare din aceste țări și teritorii în care avem uh, fonduri fiduciare și cooperăm cu servicii, mai ales pentru Jersey. Uh, numărul de filiale pe care le avem avem 14 în Gersi, 43 în Guersi. Acestea sunt cifrele pe care vi le pot pune la dispoziție. De mult suntem în aceste insule, suntem un uh, angajator principal în aceste, pe aceste insule. Am pus o întrebare în legătură cu o comparație uh, față de profiturile grupului. Care sunt uh, profiturile pe care le declarați acolo? mă uit la raportul pentru 2014, profitul e de 234 în Jersey, 134 și Guernsey nu, este, nu figurează în raportul meu, pentru că probabil că e sub pragul pe care uh, îl folosim pentru a introduce în raport astfel de date. Dar în orice caz, uh, față de profitul total al grupului, e minor. Uh, Ehm, eh, având în vedere numărul angajaților și eh, taxele, vă pot da în scris eh, răspunsul dacă doriți în detalii. În ceea ce privește prima întrebare, referitoare la proiectul BEPS și baza fiscală consolidată comună a societăților, cred că aspectul cel mai util al proiectului BEPS îl reprezintă faptul că obținem coerență, mai puține discrepanțe, condiții egale pentru toată lumea în mai multe domenii. Aspectul poate cel mai util e că am avea uh, o coerență cu colectarea taxelor la nivel local. Așa cum am spus uh, uh, la Barclays, nouă ne place raportarea pe țară. E un proiect care a fost sprijinit, iar în ceea ce privește principala sursă de îngrijorare, Cred că volumul cel mai mare de uh, date va permite autorităților fiscale să evalueze riscurile în mod mai sistematic. Dar probabil că va duce și la plângeri în ceea ce privește uh, plătirea autorităților, deci litigii cu autoritățile fis fiscale în ceea ce privește dubla impozitare. Deci, uh, cred că dacă am avea mecanisme de soluționare amicală a litigilor, uh, ar fi foarte bine, tocmai pentru a depăși problema de care vorbeam. Cred că ideal ar fi să avem uh, proceduri de arbitrare. Uh, în cadrul uh, grupului nostru există foarte multe voci care susțin această idee și cu cât sunt mai multe țări, 20 în prezent, dar cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine. În ceea ce privește baza fiscală consolidată comună, CCCTB, această bază consolidată comună o astfel de bază ar simplifica lucrurile, e salutată de uh, întreprindere. Ar fi foarte bine să avem o singură bază și nu 28 de baze fiscale. Sigur că s-ar simplifica mult uh, lucrurile și ar uh, necesita, așa cum a spus uh, Comisia dumneavoastră în raportul său, o armonizare a standardelor contabile din statele membre. Ne confruntăm cu un număr foarte mare de norme contabile și aplicarea, legi de aplicare a lor uh, foarte diferite. Deci o armonizare ar trebui să intervină, deci o armonizare a regulilor fiscale. Și bineînțeles și ce fac administrațiile fital, uh, fiscale. În ceea ce privește partea legată de consolidare a bazei fiscale consolidate comune a societăților, dacă Sigur că uh, întreprinderile o salută, salută acest proces, dar cred că trebuie să fim prudenți. Pentru că aceste reguli uh, care se aplică uh, în mod obișnuit uh, se vor aplica și în afara Uniunii Europene. Deci trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Cred că am putea introduce mai multă complexitate și nu să simplificăm lucrurile pentru companii precum Barclays, care, o, care operează în foarte multe țări. Mulțumesc, într-adevăr, e un subiect foarte important pe care va trebui să-l discutăm cu partenerii de la OCDE. Domnul McKinnon. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu CCTB, baza unică de impozitare a societăților, confirm ceea ce a spus colegul meu eu cer un singur lucru, claritate. Dacă revenim la principiile generale din raportul dumneavoastră, um, se vorbește acolo despre coerență, substanță și transparență și dacă baza unică de impozitare a societăților ne poate oferi mai multă coerență, atunci acesta va fi un lucru bun din punctul meu de vedere. Nu sunt foarte preocupat de introducerea unui form, sistem de formulare european dacă el este clar și nu duce la dubla impozitare. Deci, depinde de țările europene, state suverane, să găsească un sistem care să funcționează și pe care să putem sprijini cu toții, pentru că um, va părea suficient de funcțional, dar uh, deocamdată trebuie să ne descurcăm cu sistemul actual. În legătură cu BEPS, nu voi adăuga prea multe la ceea ce spuse domnul Herbert, pentru că au fost uh, lucruri uh, destul de clare. În domeniul financiar ne-a preocupat mai ales aspectele legate de plățile financiare, pentru că suntem un sector foarte reglementat, deci orice restricții nu au nicio logică, dar am înțeles că s-a ținut cont de natura specifică a sectorului bancar eh, de către administrația BEPS de la OCDE și ne bucurăm de acest lucru. Cealaltă idee pe care doresc eh, să o subliniez este instrumentul multilateral, care va fi util pentru a clarifica ce dorim de la diferite administrații, dar trebuie sprijinit de un proces de rezolvare a disputelor eficient, pentru că există multe exemple la HSBC, cazuri în care într-o jurisdicție facem lucruri importante, încercăm să aplicăm uh, în altă jurisdicție și nu se permite să facă același lucru în acea jurisdicție și uh, se aplică taxe indirecte acelor celor servicii care sunt de fapt uh, uh, bariere tarifare pentru noi și fac să nu putem să uh, funcționăm într-un mediu uh, de comerț liber pentru servicii. Iată care sunt problemele funcționale pentru noi și BEPS nu a rezolvat această problemă, deci rezolvarea disputelor trebuie să fie realizată într-un mod concret și eficient. Mă voi opri aici și urez numai bine uh, celor care se ocupă de BEPS pentru că se bazează pe principii um, care sunt uh, pozitive pentru HSBC. Aveți uh, dreptate să insistați pe importanța sistemului de rezolvare a disputelor. Este o problemă pentru că statele federale care aplică impozite pe întreprinderi la nivel federal și la nivelul statelor trebuie să le rezolve. Acest lucru e valabil în Statele Unite, în Canada, în Elveția și trebuie să se tragă învățăminte din acest lucru. Are cuvântul acum uh, reprezentantul companiei Amazon. Mulțumesc. Doresc să mă concentrez mai întâi pe aspecte legate de politici, printre care agenda BEPS este cea mai importantă. Cred că raportarea pe țară este un domeniu important Uh, clarificările sunt importante și e nevoie să se facă mai multe în anumite domenii. La OCDE se va discuta despre atribuirea profiturilor, de exemplu, un element cheie, pentru că dacă nu este clarificat, cu siguranță vor crește numărul disputelor, așa cum uh, a spus și colegii de la Barclays de la HSBC. Și în calitate de contribuabil, după părerea noastră, acesta este un risc semnificativ. Mecanismul de rezolvare a disputelor uh, trebuie să fie unul eficient, rapid, uh, pe cât posibil. Uh, acesta este esențial în cadrul proiectului BEPS. Acestea sunt prioritățile noastre pentru BEPS. S-a pus o întrebare în legătură cu sistemul american uh, și comparația lui cu sistemul european de impozitare. Nu putem să intrăm în detalii acum pentru a le analiza în trei minute dar, pe scurt, în Statele Unite rata impozitării este ceva mai mare decât majoritatea țărilor europene, 35%, dar baza este puțin mai scăzută decât în Europa. Deci putem spune că de ambele părțile Atlanticului simplificarea ar fi de dorit pentru viitor. Și pentru că tot menționează Luxemburgul, doresc să clarific faptul că sediul nostru european este la Luxemburg. Astăzi avem peste 1000 de angajați în Luxemburg inclusiv uh, echipa care conduce compania în Europa. Continuăm să uh, ne extindem uh, sediul. Avem un birou de lobby foarte mic la Bruxelles, cu mai puțin de 5 angajați și noi ne concentrăm pe aspecte legate de politici, cum ar fi piața unică digitală, unde um, punctul nostru de vedere este aliniat cu cel al Comisiei și Parlamentului pentru a îndepărta obstacolele din calea realizării pieței unice digitale. Mulțumesc! Doamna Facebook. Tot timpul uh, sunt numită doamna Facebook, nu știu de ce. În legătură cu BEPS s-au spus deja multe și sprijinim uh, cele spuse. Bineînțeles, forumul internațional care este OCDE este uh, principalul avantaj al acestui exercițiu, având în vedere că obiectivul este să se creeze un cadru de reguli armonizate. După părerea noastră, acesta este forumul ideal pentru a atinge obiectivul uh, dorit. Doresc să subliniez de asemenea faptul că avantajul foarte mare al lucrărilor legate de BEPS a fost efortul de pedagogie făcut cu ocazia lucrărilor din cadrul BEPS. După părerea mea, s-a făcut o treabă excelentă astăzi. Uh, cred că discuțiile se bazează pe informații mai bine cunoscute. În ceea ce privește aspectele care trebuie încă ameliorate în lucrările BEPS, eu nu sunt fiscalist, deci nu pot să comentez în detaliu lucrurile, dar se spune că încă sunt multe lucruri de rezolvat. Definim transferul, prețul, sediul permanent. Sunt lucruri care trebuie tratate în detaliu, altminteri, iarăși vom fi într-o situație de incertitudine juridică. Și după cum s-a spus deja anterior, Există și potențiale litigii care sunt de nedorit, așa că s-a spus totul despre soluționarea litigiilor, mecanismele internaționale de soluționare, toate sunt puncte importante pentru noi, însă în general. Noi salutăm ceea ce s-a făcut uh, pe acest subiect, iar cu privire la baza comună consolidată de impozitare, Revin la întrebarea doamnei Ferreira și vă spun că ceea ce s-a întâmplat în Regatul Unit pentru 2014 a fost în felul următor. A fost un an în care am sporit baza de personal și există remunerare cu acțiuni, acțiuni care au crescut ca valoare în aceeași perioadă, deci, astfel, au apărut uh, mai multe oportunități și de aceea s-au plătit impozite mici în anul 2014 în Regatul Unit. Iar uh, apoi, în ceea ce privește operațiunile din Olanda, avem un uh, birou comercial, atâta tot, Cu privire la Luxemburg există o entitate juridică și m-ați întrebat ce face aceasta. Ei bine, asta ne-a permis să obținem un împrumut intercompanii. N-am toate detaliile, dar uh, vă stau la dispoziție dacă îi va fi nevoie. Vreau să se spun despre Luxemburg că motivul pentru care se întâmplă în Luxemburg este că există claritate în ceea ce privește tratatele internaționale. Practic, companiile pot să gestioneze astfel operațiuni internaționale. Nu avem uh, un tratament fiscal preferențial în Luxemburg, pot să vă garantez acest lucru. Am uitat ceva? Da, spuneați că în Regatul Unit. Spuneați că în Olanda nu există o portiță deschisă către paradisuri fiscale. Puteți să-mi dați asta în scris? Spuneați că este un birou comercial, dar pentru ce îl folosiți? Răspunsul. E vorba de monitorizarea conturilor majore și de acțiuni de marketing. E vorba deși de transferul către insulele Cayman? Eu cred că întrebarea dumneavoastră este dacă e un sandwich olandez sau nu și vă pot garanta că nu e. Dar ați transferat bani înspre insulele Cayman atunci sau nu? Insistă doamna Ferreira. Eu nu știu cum să răspund la această întrebare, însă nu e prin Olanda. Nu e un secret, nu, nu. Răspundem, doar că nu vreau să vă induc în eroare.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 ce aș vrea să subliniez este că analiza BEPS uh, cu privire la ce se întâmplă și taxarea internațională sunt lucruri importante. Am spus că de la bun început, acum 2 ani de zile, am sprijinit acest demers pentru că vrem uh, date clare, predictibile, transparente în ceea ce privește um, legislația financiară și BEPS are șanse mari să ne ajute să atingem acest obiectiv, să vedem acum dacă putem să implementăm totul ca atare. Și aici vine cealaltă parte a întrebării ceea ce este cel mai important de făcut acum. Ei bine, coordonare globală în Europa și și cu alte state, uh, iar în ceea ce privește implementările normelor din BEPS, cred că va fi foarte important, pentru că e un document de 1600 de pagini pe care încercăm să îl înțelegem cu asta implementare. Acestea fiind spuse, însă e un uriaș pas înainte și este foarte bine. Cu privire la Bermuda, banii din insulele Bermuda sunt uh, bani care sunt impozitați în SUA, de fapt, pentru că, de fapt, acolo ar trebui taxați. Vorbitorul nu vorbește în microfon. Sorry, A, da, e nepoliticos. Dacă ar fi repatriați acești bani, ar fi impozitați, dar îi ținem acolo pentru investiții și alte obiective, ceea ce înseamnă că dacă ar fi repatriați și impozitați, ar fi impozitați pe valorile create în SUA. Deci ați punctat corect, însă Bermuda nu e unde valoarea este creată. Da, dar operațiunile noastre din Irlanda și din Olanda creează valoare. Unde o declarați? Declarăm valoarea în uh, compania de tip holding irlandeză și acolo veți vedea și că are loc plata impozitelor însă în, respect, în uh, deplin acord cu toate uh, principiile? Și puteți să spuneți deschis acest lucru? Da, așa cum am promis uh, președintelui, pot să vin cu mai multe detalii cu privire la cum anume funcționează sistemul Bermuda, pentru că uh, la ora actuală nu mi se pare că reușesc să explic foarte bine. A treia întrebare a fost despre regimul fiscal și uh, în ceea ce privește o comparație între SUA și Europa, e greu de făcut, pentru că sunt principii diferite. Noi încercăm să fim în conformitate cu regimul fiscal în care suntem prezenți. Avem 19,3% uh, în plan global, 80% fiind plăți efectuate în SUA, pentru că așa funcționează sistemul de taxe și impozite la ora actuală și așa este implementat. Și aș vrea la final să spun că, da, participăm uh, cu, la discuții cu OCDE și cu, de fapt, cu toți cei care vor să discute despre designul impozitelor și al fiscalității. Poate o fi vorba și de lobby, dar uh, noi continuăm cu drag discuția pentru că întreprinderile vor uh, informații clare, transparente, nediscriminatorii. O clarificare finală. Recunoașteți că banii din Bermuda până la urmă nu sunt taxați nicăieri, pentru că nu sunt repatriați către SUA, unde ar fi impozitați cu 35%. Deci sunt parcați acolo, practic, și transferați mai târziu pentru alte investiții. Sunt bani care nu sunt taxați nicăieri, nici cum. Nu sunt taxați acum, însă nu pot să vă spun unde ar fi și cât ar fi impozitați dacă ar fi repatriați mâine. Da, dar de-aia sunt acolo, ca să nu fie repatriați. Păi ca să fie pentru investiții, spune vorbitorul, pentru mai târziu. Mulțumesc. Domnule președinte, o scurtă clarificare aș vrea să primesc. O scurtă notă de clarificare. Ați menționat, spune domnul Toerer, că SUA are un impact și nu UE. De fapt, UE ca instituție, ați spus, sau UE statele membre care să nu aibă impact? O clarificare, vă rog frumos. La ce fel de impact vă referiți, spune vorbitorul? Ei bine, domnul Teurer, e vorba de acel uh, transfer al impozitelor. Ați spus că nu este un impact uh, asupra UE. Vă referiți la UE ca și mediu instituțional sau UE statele membre? E vorba de impozitele plătite în statele membre, răspunde vorbitorul. Dans leur système. Statele Unite, în uh, sistemul lor, uh, acest sistem de de deferral, de transfer, deci uh, profitul care se face în afara teritoriului american, nu sunt taxate imediat. Sunt, deci impozitul este amânat. Până când? Peste 100-200 de ani, mă rog, nu se știe. În timpul administrației Kennedy au avut loc niște schimbări și administrația Reagan uh, le-a inversat. Asta este situația acum, dar acest, uh, acest subiect va mai fi rediscutat. Mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul. Vreau să vă reamintesc și eu că vom avea nevoie de un text, un text de la Google care să, un document de la Google care să ne răspundă în mod precis asupra întrebărilor pe care le-am discutat în ceea ce privește acest, utilizarea acestor sisteme Double Irish și Dutch Sandwich, care se pare că uh, se încearcă a fi digerat de către contribuabili americani și europeni acum, iată. În ceea ce privește onorariile vărsate Consiliului Fiscal, ar fi bine ca uh, Facebook să confirme acest caz, și anume această situație, că anume că nu există proporționalitate față de suma impozitabilă evitată. Aceasta a fost întrebarea domnului de și uh, doamna Jolie ar dori ca toate întreprinderile reprezentate aici să ne ofere Uh, cifre în ceea ce privește um, consilierea fiscală, onorarii plătite și așa mai departe. Uh, întreprinderile care fac uh, rapoarte pe țară pot furniza aceste cifre fără probleme și îi rugăm și pe ceilalți să ne dea răspunsuri. Sperăm să avem răspunsuri până la sfârșitul săptămânii. Noroc. Aceste răspunsuri pot fi trimise fie prin e-mail, deci prin intermediul Google sau uh, prin uh, um, uh, pachet poștal, uh, deci Amazon sau pe internet prin Facebook. Mulțumesc foarte mult. Uh, acum ne, uh, o să facem o schimbare la prezidiu și avem o pauză câteva minute.